Bună dimineața! Pentru început, în această dimineață avem o sesiune de vot a raportului colegului Marcos Curia, recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în Uniunea Europeană. Înainte să începem dezbaterea, îi dau cuvântul lui Marco. Mulțumesc, Doris! Aș dori doar să Mulțumesc secretariatului pentru munca depusă. Aș dori să le mulțumesc colegilor care m-au ajutat și mulțumesc și pentru armonia cu care am colaborat împreună cu raportorii din umbră pe parcursul acestui raport. E o adevărată muncă în echipă. Mulțumim, spune doamna președinte, atunci putem să trecem direct la vot. Are toată lumea cartela de vot? Da? Bine.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 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul la 39. S-a închis votul. 12 la 11 se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 9 se adoptă. Trecem la 44, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, caduc. Trecem la 47, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 în două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la a doua parte. S-a închis votul. 15 la 8 se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 69. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a deschis votul la 69. S-a închis votul. 12 la 14 se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 la 14 se respinge. Trecem la 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 10 se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, nu, Trecem la 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 13 se adoptă. Compromisul 3. Pentru, Pentru? Marco, ești împotriva acestui compromis? Pentru? Bine. Bun. Mă șocați. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la 96. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, 97 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și atunci trecem la 103. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul, compromisul 5. S-a închis votul. 18 la 9 se adoptă. Trecem la 104. Cine pentru? Împotrivă? Sunteți pentru, da. Bun, bine, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. 9 la 13, 5 abțineri se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Încă o dată, la 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paisprezece. Da, 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 11 se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 17, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Bun. 21 pentru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 S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Helga sagt gerade, es war Gymnastik am Morgen. Helga îmi spune că a fost gimnastica de dimineață. Minunat! Câțiva dintre noi nu au făcut gimnastică. Dar până la urmă lucrurile au funcționat. Bine, și cu asta am terminat votul. Sper să mai rămână oameni în sală și nu să o părăsească rapid doamnă Pariadeli. Contăm pe prezența dumneavoastră. Contăm pe prezența dumneavoastră. Începem acum cu audierea. Audierea cu privire la programele, viitoarele programe europene din domeniul culturii, media și a industriilor creative. Aș dori astăzi să îi salut cu mare plăcere. Vă rog, toți cei care doresc să părăsească sala să facă acest lucru în liniște și fără să ne deranjeze. La revedere! Bine, mă bucur că astăzi avem în rândul nostru experți. Îl avem pe directorul Cine Europa, domnul Valerio Caruso. Se află aici în față. Îl salutăm pe domnul Olaf Zimmermann, director de gestiune la Consiliul Cultural German. Îl avem pe domnul profesor David Hesmondalch, care este președintele Institutului de Studii de Comunicație, Media și Industrie Muzicală din Universitatea din Leeds și îl avem și pe domnul Radu Mihailianu, regizor, președinte onorific a Premiului Luxemburg. Unde se află dumnealui, nu e încă alături de noi. Bine, probabil că este pe drum. Vreau să vă spun cum ne-am organizat. Îi vom asculta prima oară pe experți, fiecare expert are la dispoziție 10 minute, iar apoi le voi da cuvântul colegilor. Apoi vom mai avea posibilitatea de a auzi uh, răspunsurile experților. Apoi va avea cuvântul și președinția Consiliului, iar apoi Comisia pentru comentarii. Mă bucur că din partea Consiliului îl avem pe domnul Hans Christian Christensen, iar din partea Comisiei îl avem pe directorul pentru cultură și media, domnul Vladimir Suha. Stimați uh, colegi, am uh, programat această audiere pentru astăzi, pentru că ni s-a cerut să discutăm despre noul program, să îl modificăm și până la urmă să îl adoptăm cândva. Adică procedura e puțin diferită față de ce se întâmpla până acum. Vorbim de un program care are de-a face cu cultura și industriile creative, însă acesta e titlul. Însă acest lucru nu înseamnă că programul media atât de important pentru noi va dispărea, nu rămâne, doar că nu apare în titlu. Putem discuta și despre acesta. Există probleme cu acest subiect, ce anume industriile creative. Știm cu toții cât de mic este bugetul și de aceea ne întrebăm, bineînțeles, cum putem noi, mai ales când vorbim despre industriile creative, să facem ceva cu puținele resurse financiare pe care le avem unde rămân multele inițiative culturale la nivel regional, care sunt foarte importante în viața noastră culturală și trebuie să le acordăm atenție. Există foarte multe discuții în toate statele membre, există multe temeri și audierea noastră de astăzi ar trebui să arate stadiul în care se află acum discuțiile, care sunt temerile care există. Sperăm și Sperăm și că astăzi Comisia va putea să ne înlăture o parte din temerile pe care le avem. Ieri am auzit mai multe lucruri în legătură cu un alt program. Am auzit că vom fi liniștiți. Ei bine, eu nu vreau să fiu liniștită, ci vreau să știu de la început care sunt condițiile astfel încât să nu trebuiască să mă tem. Sper că astăzi vom înlătura o parte din aceste temeri. Și dacă depunem toate eforturile, atunci problemele care mai există vor fi abordate de noi în această comisie parlamentară, iar Comisia Europeană ne va ajuta astfel încât la sfârșit să avem programul de care avem nevoie. Avem experiențe bune cu programul de până acum și noi sperăm că uh, nu, că interesele economice nu vor afecta aceste programe foarte mult, pentru că interesele culturale nu sunt doar economice, ci au un alt caracter. Cam atât în introducerea mea și acum îi dau cuvântul primului expert. Mă bucur că domnul Caruso ia cuvântul acum pentru 5-10 minute. Este directorul Sine Europa, care ne ajută foarte mult și la premiul Lux ne ajută foarte mult atunci când vorbim despre despre cei 27 de tineri care uh, sunt invitați la Veneția la acordarea acestui premiu. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, aveți cuvântul. Voilà, euh, Mulțumesc foarte mult, doamna Pac. Mulțumesc Comisiei Cultură că m-a invitat. Este o onoare și o plăcere pentru mine să mă aflu aici. Înainte de a începe, aș vrea să spun că este o responsabilitate mare de a prezenta aceste perspective pentru media după 2012, fără a pretinde că sunt reprezentantul organizațiilor pe care le-am consultat, am încercat să fac un rezumat al propunerilor cele mai interesante care au uh, venit după convorbirile telefonice cu aceste organizații. Înainte de a intra în miezul lucrurilor, aș vrea să vă împărtășesc câteva date care probabil vor tulbura uh, felul uh, în care banii vor fi folosiți în viitor. În 2013 vor fi mai bine de un miliard și jumătate de uh, internauți. Asistăm la une, o explozie a uh, tabletelor mobile și aparatelor mobile, uh, smartphone-urile, iPad-urile. În 2013 vor fi 3 miliarde de tablete și de astfel de aparate mobile vândute în lume, cu un consum foarte ridicat de opere audiovizuale pe aceste suporturi. 40% din timpul uh, petrecut pe mobil uh, este uh, consacrat vizionării unor astfel de, astfel de opere. Fie pe smartphones, fie pe televiziunea smart conectată la internet. Evoluția tehnologică arată că suportul fizic va dispărea și va fi uh, înlocuită de un suport dematerializat, adică un suport care va fi stocat pe servere în afara casei și modul de consum put, va putea să fie de din orice punct plecând de la orice aparat mobil sau televiziune conectată la internet. Vom putea să vizionăm un film uh, pe smartphone, să-l vedem în continuare pe o tabletă și să sfârșim prin uh, a-l viziona pe televiziunea conectată la internet. Toate acestea într-un uh, potențial pool de proiecte media mai multe produse uh, audiovizuale, uh, putem să avem un film de lung metraj, 90 uh, de minute, care să fie grupat în mini-serii sau episoade de 10 minute pe care să le vedem pe smartphone și apoi pe iPad. Acest lucru este redactat, este ilustrat aici pe acest grafic. În 2011, uh, Blu-ray uh, era majoritar în comparație cu vânzările pe online. În 2012, vânzările online uh, vor depăși vânzările fizice cu un miliard de unități, iar în 2016 estimările sunt de 5 miliarde vânzări online față de 2 miliarde vânzări fizice. Această acest grafic arată același lucru. În 2016 uh, uh, vom avea o creștere exponențială a vânzărilor online. Care vor fi consecințele acestei evoluții? În primul rând, o fragmentare a audienței. Cine vorbește de migrația audienței uh, către internet uh, vorbește uh, și de o diminuare a celor care vizionează emisiunile de televiziune, o diminuare a ponderii televiziunii în producția independentă. Dispariția Uh, suportului uh, fizic uh, va avea consecințe pentru autori și producători. Această cifră este îngrijorătoare. Succesul vânzărilor se datorează exploziei de servicii SOS în Statele Unite. E vorba de pachete care pot fi Uh, cumpărate uh, online cu o taxă fixă, uh, o, un abonament uh, an, uh, lunar, deci 94% din uh, cumpărăturile uh, din Statele Unite și uh, Canada se fac în acest fel spre deosebire de vânzările clasice, vânzarea pe unitate. Uh, prețul unui film este de 51 de cenți uh, față de 4 dolari cât plătim pentru un DVD. Lucrurile uh, vor avea un impact în felul acesta. Trebuie să ținem cont de rolul pe care îl vor juca Apple, Google, Amazon, care deja s-au înrădăcinat în conștiința audienței. Este evident, Comisia și Parlamentul au ținut cont de aceste uh, schimbări legate de intrarea unor nori operatori pe piață. Acest lucru este important pentru uh, producătorii și distribuitorii europeni. Uh, ei trebuie să știe cum trebuie să se comporte în această manieră de consum a produsului audiovizual. Uh, media este o poveste de succes, uh, este un, o etichetă, o marcă de calitate clar identificabilă pentru cetățenii europeni. Grație unei funcționări clare a liniilor directoare, care sunt foarte bine elaborate, un sistem de plăți performant programul media a creat o relație strânsă cu profesioniștii audiovizualului, redând o imagine bună de marcă a Europei pentru cetățenii europeni. Cred că, date, date fiind aceste schimbări care pot să apară pe piața audiovizualului, nu trebuie să existe o reducere a bugetului pentru programele media, tocmai pentru că uh, Uniunea Europeană trebuie să meargă pas uh, uh, să fie în același rit cu aceste schimbări trebuie să existe uh, la uh, capitolul uh, Creating Europe să existe uh, o rubrică pentru cultură și o rubrică distinctă pentru uh, programele media. Acest lucru ar putea să fie o idee bună pentru a uh, face economie de cheltuieli, însă dacă asta numai dacă uh, experiența Uh, acumulată nu riscă să se uh, piardă. Sigur, privim cu ochi uh, buni dezvoltarea unui contract multianual care va favoriza atât beneficiarii cât și uh, agenția care gestionează contractele. Cred că trebuie să ne punem într-o perspectivă de continuitate cu ceea ce s-a făcut deja în acest program, să susținem aceleași sectoare, așa cum am făcut-o și până acum, și uh, va exista și un nou uh, sector, uh, media literacy, educarea prin imagine. Cred că în domeniul informației este important să punem pe prim plan modul în care cei din specialiștii pot să valorifice noile tehnologii, să se definească noul cadrul juridic care va înlocui sau se va transforma în uh, noua uh, eră digitală. În ceea ce privește asistența uh, dată producătorului, deci componenta dezvoltare și componenta televiziune, cred că fuziunea televiziune, dacă ne uităm la rezultatele obținute, putem să constatăm un dezechilibru în favoarea unor țări, ar fi interesant să studiem cauzele acestui dezechilibru, poate, și să uh, relaxăm puțin uh, regulile de eligibilitate pentru beneficiar. În ceea ce privește distribuția și circulația, cred că este esențial să susținem în continuare un sector care este vital pentru vizibilitatea uh, firmelor, uh, sectorul sărilor. Uh, Programul media a avut uh, un rol important în dezvoltarea și uh, circulația filmelor. Dacă vedem cifrele Europa Cinema, vom vedea că în box office, fără a ține cont de Harry Potter, uh, filmele englezești Uh, cu capital american, ajungem la o pondere de 36% uh, pentru firmele care nu sunt europene. Uh, distribuția online, putem să ne punem întrebarea dacă este judicios să finanțăm mai multe platforme în condițiile în care talia, dimensiunea piețelor nu permite o susținere. Nu trebuie oare să ne aplecăm asupra constituirii unor platforme, una sau două europene, implicând televiziunile, știind că televiziunile uh, au, uh, se, au programe uh, uh, bune în acest sens. Aș vrea să fac o referire la un proiect uh, pilot uh, Uh, finanțat de Euromed 2013 și acolo se arată că atunci când există o voință uh, politică a instituțiilor europene, uh, pot fi reuniți operatori de televiziune într-un astfel de proiect. În acest caz a fost vorba de producători marocani și uh, uh, algerieni care uh, vor oferi 150 de ore uh, de film uh, subtitrate în uh, limba uh, engleză. Uh, cred că este important să continuăm să susținem promovarea filmelor, uh, crearea de canale de informare uh, plurilingve, în legătură cu cele propuse de comisie, cred că comisia ar trebui să facă un efort de a defini mai bine instrumentul financiar. Dacă ne referim la fondul de garantare, care este o inițiativă excelentă, ar trebui să uh, vedem, uh, ca, să ne asigurăm că el uh, va acoperi mai mulți operatori. Până acum, el s-a, cantonat numai la operatorii istorici. Este foarte important să oferim specialiștilor europeni posibilitatea de a avea acces uh, la programele media și susținuți de Parlamentul European, așa cum am spus-o în mai multe rânduri, trebuie să uh, continuăm să susținem uh, educația uh, în acest domeniu. Mulțumesc, spune președinta. Acest lucru ne-a dat uh, multe idei. Ne-am regăsit în unele din uh, Uh, aceste idei. Doamna Costa, care este raportor, uh, va ține cont de aceste idei. Și acum îi dăm cuvântul domnului Olaf Zimmermann, director de gestiune al, centrul, al Consiliului Cultural German. Mulțumesc, stimate doamne, stimați domni, și din partea mea vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici. M-am bucurat foarte mult. Consiliul Cultural German este o organizație umbrelă a organizațiilor culturale din Germania. Există peste 200 de astfel de fundații care sunt reunite în acest Consiliu Cultural German. Se începe de la toate domeniile artistice, de la pictură, muzică, așa mai departe, se ajunge până la design, film, media, jocuri pe calculator, iar apoi se ajunge la sociocultură. Ce e foarte important? E important că noi reprezentăm în Germania organizații ale societății civile din ambele părți, adică pe de o parte pe artiști și asociațiile acestora, dar și asociațiile culturale. Și acestea sunt membre ale Consiliului Cultural German. Așa că, în, așa că avem o acoperire foarte bună a societății civile și ținem cont de diferitele interese. Permiteți-mi ca astăzi să încerc să vă vorbesc despre programul Europa Creativă, Creative Europe și voi face acest lucru ținând cont de tot ce ține de cultură. L-am auzit pe colegul meu astăzi, acesta s-a referit cel mai mult la uh, domeniul media. Eu voi încerca să mă axez mai mult pe domeniul culturii ca să nu existe nicio neînțelegere încă de la început, pentru că există întotdeauna un fel de uh, confruntare în aceste două domenii. Eu vreau să spun că eu m-am ocupat foarte mult de aspectele culturale pe parcursul profesiei mele. Dacă mă uit la acest uh, proiect de program, atunci pot să spun următoarele. Acesta mm, e mult prea părtinitor, se concentrează mult mai mult pe uh, aspectele economice din cultură. Că acestea sunt importante, am înțeles, domnul Caruso ne-a povestit acum despre acest fapt și nu pot decât să-l sprijin. Însă un program care dorește să ajute cultura nu trebuie să se axeze pe economie. În ceea ce privește dezvoltarea culturii, aceasta trebuie fi făcută prin uh, programe speciale atunci când vorbim de aspectele economice de aici. În proiectul de program pe care îl avem în față, noi considerăm că se ține prea puțin cont de valoarea intrinsecă a culturii. Aspectele interculturale nu sunt îndeajuns luate în considerare întreagul, și întregul domeniu de educație culturală este lăsat la o parte, însă noi credem că trebuie să se țină cont de acestea ideea unei combinări a programelor cul- pentru cultură și media. Și colegul meu a spus câte ceva înainte. Noi credem că programul cultură și programul media sunt niște programe foarte diferite. Cred că ambele programe au fost niște programe de succes până acum și le putem numi așa, pot continua să înregistreze succes și în viitor. Acestea vizează diferite domenii, literatură, pictură și așa mai departe și au fost foarte importante în ultimii ani. Programele culturale țin de țin de promovarea mobilității artiștilor, de o răspândire a produselor artistice. Acesta este miezul acestui program pentru cultură. Se axează pe o grupă țintă foarte largă, iar această grupă țintă este bine sprijinită și consultată în diferitele țări prin diferite foruri în care se pot exprima. O contopire a acestor programe nu poate fi susținută de noi. Nu putem să susținem acest fapt pentru că efectele de sinergie nu ar fi corespunzătoare dacă aceste programe ar fi puse în comun. Probabil că ar exista mai multe posibilități de impozitare. Ar fi nevoie de o linie politică care să fie introdusă aici, însă voi vorbi mai târziu despre acest fapt. Instrumentul financiar și colegul meu a vorbit despre acesta. Nu ne-a dat multe dureri de cap, ne-am ocupat de acesta. Dacă e să fiu sincer, în ceea ce privește funcționarea acestui instrument, noi mai avem încă neclarități. Cum va funcționa acesta în practică? E un program bazat pe credite, e un program economic, e un program pentru dezvoltare? Ne-am gândit, am reflectat, ne-am gândit că dacă europarlamentarii sunt interesați, probabil că ar putea să vină și să facă o verificare la noi în diferitele domenii culturale, să vadă cum poate funcționa un asemenea instrument financiar în domeniul cultural. Și dacă este suficient timp, atunci probabil s-ar putea face această verificare. Un rol important joacă pentru noi consolidarea rețelelor, adică să se dezvolte o organizare a societății civile în domeniul cultural în Europa. Și programul conține anumite aspecte în acest sens și e important ca pe viitor aceste rețele să poată să fie finanțate. Însă noi credem că ar trebui să se insiste mai mult pe acest aspect. Credem că e nevoie ca diferitele societăți civile din Europa, culturale, acelea care încă sunt foarte îndepărtate unele de altele, dar sunt interesate să se apropie. Ei bine, ele sunt cele care au nevoie de o structură, de o rețea la nivel european și credem că acest lucru se poate face doar printr-un sprijin instituțional. Și tocmai de aceea vă rugăm să mai examinați odată acest domeniu al rețelelor pentru că eu cred că este unul foarte important. Cum am spus înainte, aș fi vrut să mă mai exprim o cerință importantă. Probabil că vă va uimi, pentru că vine din partea unui reprezentant din Germania. Dacă e să mă uit la dezvoltarea acestor programe, la ideile prezentate de comisie, atunci văd că și Consiliul Cultural German a criticat, e criticat. Eu cred că această criti- critică revine din faptul că Comisia Europeană face ceea ce o lăsăm să facă. Ce înseamnă acest lucru? Dacă lăsăm să se facă o politică economică, atunci nu mai există o politică culturală. Știu că nu e o discuție facilă, însă dacă ne gândim și vedem ce face Comisia în ultimii ani în domeniul economic, vedem că are o, cultură, o politică culturală puternică. Mă gândesc la drepturile de autor, spre exemplu. Avem o discuție acum și în uh, Germania, în ceea ce privește TVA-ul în domeniul cultural, există diferite discuții care au loc și vor avea loc în această săptămână să se vadă ce se poate face în ceea ce privește impozitarea în Germania în acest sens. TVA-ul va fi scăzut în ceea ce privește domeniul cultural în Germania. Însă vorbim despre o politică culturală care nu se încadrează sub eticheta acesteia, adică e ceva ce nu poate fi discutat ca fiind cultură politică. În Germania, în asociațiile noastre culturale, am discutat foarte mult și ne-am gândit la următoarele. Am ținut tot timpul cont de faptul că această cultură politică nu trebuie să fie prea influențată de, vari- de domeniul economic. Noi credem că în cazul acestor programe culturale, dacă ne dorim să progresăm, atunci trebuie să ajungem la următorul fapt. În anumite domenii să existe o dezbatere de politică culturală. Această discuție în legătură cu noul program Europa Creativă ar fi o șansă foarte bună pentru a purta acest tip de discuții. Vedem că există aici o mare oportunitate și domeniul financiar urmează să fie uh, crescut, o creștere cu 37%, vorbim de o creștere semnificantă și noi am sprijinit această creștere. Însă observăm și că acest program rămâne unul restrâns. Cu toate că există această creștere importantă, programul va rămâne totuși unul mic. În Germania, spunem, avem următoarea vorbă, um, ceara de pe... Nu da vrabia din mână pe cioar... nu da cioara din mână pe vrabia de pe gard. Așa că ar trebui să ne gândim așa. Dacă vorbim în termeni economici, vedem că există o creștere, deci dintr-o dată cioara din mână e mai atractivă, însă trebuie să discutăm și cum să ne apropiem de vrabia de pe gard. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Zimmerman. Știți, acum, de fapt, vrabia e în mâna țărilor plătitoare. Și am vorbit despre asta deja. Germania, țările de jos. Toate aceste țări nu sunt dispuse să dea mai mulți bani, vor să dea mai puțin bani. Însă trebuie să vedem că să avem grijă ca acești bani mai puțin să nu afecteze domeniul cultural. Noi trebuie să fim atenți, noi Parlamentul, Comisia, astfel încât din ceea ce e la dispoziție să putem să primim partea noastră. Reducerile să se facă în altă parte, nu voi spune aici unde. Vă mulțumim, domnule Zimmerman, și cu asta îi dăm cuvântul domnului David Hetzmondalk, care vine de la Universitatea din Leeds. Aveți cuvântul. Atât de multe titluri pentru un om atât de tânăr, vă rog. Let me start by saying that, in my view... Am să încep prin a spune că <clears throat> programul cultural <clears throat> media uh, este unul uh, foarte potrivit în uh, ceea ce privește crearea de bunuri culturale. Însă, în acest domeniu, creația, uh, diferitele tipuri de creație concurează pentru aceleași fonduri. Criticii acestor uh, programe sunt, după părerea mea, uh, au, după părerea mea, dreptate atunci când se preocupă de statutul de non-profit al acestui uh, sector al uh, artelor, pentru că aceleași fonduri sunt uh, disponibile pentru sectorul cultural, pe de o parte, și pentru sectorul comercial al creării de um, bunuri culturale. Am să vă explic și de ce în câteva cuvinte. Propunerea Europa Creativă reflectă uh, evoluțiile recente în uh, politicile culturale mm, care sunt uh, puse în aplicare în întreaga lume. Deci avem nevoie de o înțelegere a contextului istoric și economic în care aceste industrii creative s-au dezvoltat ca un sector separat. Am asistat în ultima vreme la o explozie, în ultimul secol la o explozie a uh, acestor uh, industrii creative odată cu uh, evoluția tehnologiilor de comunicare. Sectorul acum trece printr-un proces de integrare, de conglomerare și producția culturală a ajuns să aibă un caracter predominant comercial industria culturală, industriile culturale țin pasul cu uh, dezvoltările tehnologice care aduc și uh, un grad mare de risc odată cu creșterea uh, foarte mare a uh, cererii. S-au, fă, s-au făcut diverse uh, speculații pe uh, subiectul de ce unele filme au succes și altele nu. Această dinamică a concentrării are o dimensiune spațială. În principiu, oricine poate să facă muzică, oricine poate scrie o uh, poveste. Uh, deci se poate spune că creația este descentralizată, însă um, investițiile și uh, realitatea ne arată că um, de fapt creația este foarte uh, concentrată și acest lucru se întâmplă nu numai la Hollywood, ci și în Europa. Și uh, este un fenomen pe care, de care trebuie să ținem cont. Guvernele naționale au subvenționat sectorul cultural pentru a păstra identitatea națională, moștenirea, tradiția, iar cei care lucrau în sectorul cultural păreau uneori uh, privilegiați. În anii 80, acest gen de producție culturală a început să se erodeze, mai ales Uh, odată cu uh, diversificarea și îmbogățirea creației culturale, nu s-a mai pus uh, accentul pe un rol social și um, istoric al producției culturale, ci balanța s-a înclinat în, în favoarea sectorului de divertisment crearea, creația culturală s-a schimbat fundamental în întreaga lume și nu s-a mai vorbit despre contribuția culturii și artei la uh, bunăstare, ci uh, de impactul economic al acestor creații. S-a spus că scopul creației culturale trebuie să fie acela de a crea locuri de muncă și de a uh, contribui la uh, dezvoltarea economică. Deci, cât suntem de uh, corecți în a aceste estimări ale impactului direct și indirect al politicilor culturale asupra industriei creative. Se discută foarte mult despre diversi indicatori și unități de măsură, dar deși se exagerează viteza cu care crește acest sector, trebuie să recunoaștem că sectorul continuă să se extindă în, uh, cel puțin în raport cu restul economiei și prevedem că această creștere va continua cu aceeași viteză în viitor. Europa are nevoie de politici uh, pentru industriile creative care să fie integrate pentru a ține cont de uh, evoluțiile inegale din acest sector. Europa are un avantaj competitiv în această privință în ceea ce privește producția culturală și artistică, datorită nivelului înalt de educație, nivelului uh, ridicat de tradiție istorică și datorită acestei um, tradiții a uh, creației boeme. De aceea, cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție industriei creative. Totuși, și aici ajung la a doua parte a prezentării mele, pentru a justifica subvenționarea continuă, riscăm să pierdem din vedere rolul artelor și a culturii în desăvârșire a ființei umane. Riscăm să confundăm această industrie creativă cu un proces economic. Deci trebuie reevaluat această contribuție a artelor și culturii la uh, desăvârșirea ființei umane. să ținem cont de câteva probleme uh, distincte care țin de specificul acestui sector. În Europa, de zeci de ani, uh, autoritățile naționale au încurajat uh, instituțiile să um, se implice în uh, producția culturală prin diverse mijloace. Au fost și succese și eșecuri în această uh, privință și, uh, în general, s-a uh, încercat combaterea excluziunii anumitor categorii sociale. Iar piața nu reușește să rezolve această problemă pentru că piața bunurilor culturale nu funcționează pe aceleași principii ca piața financiară. De aceea, sperăm că propunerea Europa Culturală va încerca să rezolve problemele pieței bunurilor culturale. Un alt obstacol la contribuția uh, artelor și culturii la dezvoltarea umană reprezintă natura riscantă a um, activității în acest domeniu. Și, încă o dată, concentrația spațială a piețelor și a uh, creației în acest domeniu. Se creează centre de uh, creație care tind să absorbă din ce în ce mai mult din uh, fondurile europene destinate acestui sector. Ne gândim la industriile creative ca reprezentând vârful uh, unei uh, vârful icebergului care uh, trebuie descoperit în uh, uh, măsură tot mai mare. Dacă combinăm eforturile și uh, am putea ajunge la uh, sinergii, la un set mai uh, puternic de uh, inițiative. Pentru a ne asigura că cultura își păstrează dinamica de creștere. Cei care lucrează în acest domeniu al uh, creației, al uh, industriei culturale, știu cât de important este sprijinul extern, cât de important este reglementarea piețelor. Nu sunt împotriva piețelor uh, categoric, dar piața poate fi uh, un instrument foarte bun pentru generarea de bunuri culturale, dar adesea ea dă greș, mai ales în cazuri specifice. Cum au demonstrat uh, sociolo- sociologii și economiștii, mecanismele pieței sunt ineficiente în uh, alocarea resurselor și produselor culturale în întreaga societate. Toate aceste trăsături, ca să folosim un limbaj economic, duc la, la informarea inegală a consumatorilor, catalogarea bunurilor culturale ca fiind bunuri publice și o uh, tendință de a crește marja de profit atunci când se uh, valorifică economic bunurile culturale. Pentru sectorul cultural, um, subvențiile naționale rămân vitale în continuare. Și aș vrea să mai spun câteva lucruri. În primul rând, uh, deși această industrie va continua să crească, se pune întrebarea dacă ea va continua să creeze în același ritm locuri de muncă durabile. Foarte multe studii au arătat că calitatea uh, acestor locuri de muncă este adesea foarte slabă, mai ales uh, știm, cunoaștem cazul sectorului privat uh, de televiziune din Marea Britanie. În ce măsură ar putea Uniunea Europeană să furnizeze fonduri pentru acest sector care să crească nu numai numărul de uh, Uh, locuri de muncă, ci și calitatea lor. În legătură cu problema garanțiilor la credite, nu, știm cum va funcționa acest sistem și în ce măsură el va fi eficient. E greu de estimat efectul de pârghie în acest sector și adeseori în uh, industria creativă apar intermediari atunci când vine vorba de uh, Uh, creditare și finanțare. De aceea ne-am dorit strategii pentru a evita ca sectorul financiar bancar să profite de uh, finanțările de subvențiile acordate sectorului cultural. O structură cadru mixtă ar putea fi binevenită, dar trebuie să protejăm natura non-profit a micilor uh, producători din industria culturală. Aceștia trebuie împuterniciți. Vă mulțumesc. You very much, Herr Professor. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. A fost un discurs plin de informații. Unele lucruri pe care le-ați spus în final sunt exact și preocupările noastre. Ne-am dorit să... Da, ne plac aceste programe foarte bine restrânse, însă Comisia vrea ca totul să fie făcut la o latitudine mai mare, astfel încât să nu există această povară financiară foarte greu de gestionat. Aceasta e problema în acest domeniu, dar nu e singurul domeniu care se confruntă cu asta, ci tot ce ține de cultură și educație. Fondurile structurale regionale, au de-a face cu niște programe foarte pe lung. Așa, acum trecem la domnul Radu Mihailianu, regizor de film și președinte onorific al jurului pentru premiul Lux. Aveți cuvântul. Uh, bonjour. Bună ziua. În primul rând, vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați primit aici. Sunt realizator, scenarist și producător. Dacă am venit aici și ne vedem de ceva vreme încoace. Contăm pe dumneavoastră uh, pentru a ne susține și chiar dacă uneori suntem pesimiști, vrem să fim optimiști, chiar dacă vremurile sunt destul de grele. O să încerc uh, să vin cu un punct de vedere mai puțin tehnic. Colegii mei au venit cu multe detalii tehnice. Eu o să încerc să generalizez un punct de vedere, chiar dacă o să încep prin a reaminti câteva cifre care mi se par uh, importante. Uh, Știm cu toții că întreaga lume, Europa, uh, trece printr-un moment greu de criză economică, așa încât lucrurile ar părea nebunești să cerem o creștere și să ne gândim cum mai și obținem atunci când toată lumea încearcă să facă economii. Dar reamintesc uh, o cifră. Cererea, propunerea bugetului de cultură este de 2,02% din bugetul global, atunci când sectorul european al culturii reprezintă 4,5% din PIB-ul Uniunii Europene și uh, angajează 3,8% uh, la sută din uh, mâna de lucru. Iată proporția între bugetul alocat și PIB Însă o să îmi pun o altă întrebare. Îmi pun întrebarea care nu este tehnică. Care sunt mizele? Care sunt mizele pentru noi cetățeni ai Europei și pentru noi care suntem artiști, actori ai culturii uh, și politicieni și cum putem să lucrăm împreună pentru a uh, face față acestor mize. Într această lume care este pasionantă, într-o vreme pasionantă, dar foarte complexă, rolul nostru este acela de a propaga cultura pentru a educa cetățeni care să poată să descifreze complexitatea lumii și capabil să ofere soluții complexe unei lumi complexe. Cultura și educația sunt mai mult ca oricând primordiale pentru mine, înaintea altor domenii, pentru că prin cultură, prin cunoaștere, prin inteligență vom găsi soluții pentru tot restul. Prin cultură, de asemenea, vom crea legături sociale atunci când lumea, și știm bine acest lucru și o simțim, devine tot mai crispată în multe domenii. Zilele trecute i-am cerut tatălui meu, uh, care ajunge la 91 de ani acum, și a uh, traversat uh, Europa, ne-am născut în România, acolo a trăit fascismul, uh, stalinismul, perioada lui Ceaușescu, dictatura lui Ceaușescu și are șansa de mai bine de 20 de ani să trăiască în Franța. Și zilele trecute, preocupat de toate aceste întrebări care ne frământă pe toți, l-am întrebat dacă lumea, atunci când erai tu tânăr, era mai violentă decât cea de acum, și dacă lumea din vremea ta, din tinereța ta, era mai inteligentă decât astăzi. Și mi-a răspuns că lumea tinereții sale era mult mai violente decât lumea de astăzi și eu credeam că tensiunile sunt maxime astăzi. Erau tot felul de violențe, Europa era pe picior de uh, război, probleme sociale mari și mi-a dat uh, Două răspunsuri. Sigur, lumea de astăzi este mult mai inteligentă din punct de vedere științific și tehnologic, dar lumea de astăzi este mai puțin inteligentă, din păcate, pe plan uh, uh spiritual și uh, umanist. Și m-am întrebat din nou uh, ce înseamnă spiritualul și vorbim de spiritualul laic, nu cel religios. Și l-am întrebat dacă nu aici am dat uh, greș în ultimii ani în ceea ce privește componenta spirituală laică. Deci rolul de a educa ființele umane în uh, dialogul permanent cu infinitul, adică ceva dincolo de cadrul fix și temporal la nivelul corpului și spațiului. Dacă nu aici se regăsește una dintre cauzele, nu singura, desigur, uh, singură, ă, desigur, ă, a celor două ă, forțe care se înfruntă, materialismul și religia, pentru că am răpit unei lumi un element prețios, și anume componenta spirituală laică, deci cultura, calitatea de a cunoaște, de a avea o reflexie complexă. Iată care este miza noastră. Miza este că pentru a ieși din criză, pentru a ajuta complexitatea lumii, ă, soluția este să creștem bugetul pentru cultură. Este o miză pentru generația noastră și pentru generațiile viitoare. Și așa cum s-a spus în ă, cursele ă, între Europa, Uh, și Statele Unite pe de-o parte și Asia pe de altă parte, suntem lideri. Nu trebuie să abandonăm acest domeniu pentru a încerca să fim uh, mai competitivi și să-i prindem uh, din urmă pe alții în alte domenii. Pe plan cultural suntem în continuare lideri și avem o șansă extraordinară, diversitatea Europei, care este o bogăție de necrezut. Uh, pentru a reveni cu picioarele pe pământ puțin la propunerea comisiei, așa cum au spus-o și colegii mei, susțin din toată inima și am făcut acest lucru uh, dialogul, uh, așa cum am susținut-o și în discuțiile cu uh, președintele Barosu. mi se pare că necesar ca acest program media să fie independent ca misiune și ca buget și nu numai să fie independent, ci în interiorul programului media să fie uh, defalcate bugetele pentru circulația, distribuirea operelor de artă. Deci tot ceea ce s-a spus până acum. Și de ce? Nu dintr-o tendință egoistă, ci vreau să spun și, din păcate, am spus-o de mai multe ori pentru că sunt mare amator de teatru și de lectură. Uh, dar uh, vectorul audiovizual a devenit uh, vectorul cel mai important educativ uh, din Europa. Deci nu trebuie să îl neglijăm. Atunci când vom amesteca bugeturile, bugetele, mă scuzați, atunci când vom amesteca persoanele, suntem într-o plină revoluție digitală, începem abia să o descifrăm, uh, nici noi nu, ne putem, nu putem să ne dăm seama cât de extinsă este această revoluție și nu putem să o ținem în frâu, dar trebuie să purtăm un dialog cu oamenii care nu înțeleg, cei din teatru, din operă, din muzică, un dialog pe niște lucruri foarte specifice, într-o plină revoluție în care nici noi nu înțelegem prea bine lucrurile. Și asta ar fi o mare greșeală. trebuie să salvăm ceea ce a mers foarte bine din 2007 și anume independența acestui program și independența bugetului său și defalcarea foarte clară în interiorul bugetului. Și o să uh, închei uh, dintr-un, uh, cu, citind dintr-un discurs uh, din Victor Hugo în fața adunării generale, când a spus am votat și, vom, și voi vota majoritatea reducerilor propuse, cu excepția celor care uh, au un efect negativ asupra vieții publice. Reducerile propuse la bugetul pentru științe, arte și litere sunt proaste. Ele sunt semnificative din punct de vedere financiar și fac rău din toate punctele de vedere. La ce vă gândiți, domn... ce uh, uh, vă, vă gândiți atunci când o persoană cu 1500 de franci uh, și-ar uh, consacra o sumă modestă de 5 franci pentru cultură și uh, la un moment dat, uh, într-o dorință de reformă, ați vrea să economisiți 6 șase bănuți. Uh, fac apel la sentimentele dumneavoastră pentru a vă da seama care este pericolul uh, situației actuale. Ignoranța. Ignoranța mai degrabă uh, decât lipsurile. Ignoranța care ne asediază și care ne invadează de peste tot. În numele ignoranței, unele doctrini, unele doctrine Uh, sunt uh, promovate și într-un astfel de moment mi se pare un pericol să încercăm să uh, mutilăm toate aceste instituții care au drept scop distrugerea și combaterea ignoranței. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult o să păstrăm în minte aceste cuvinte ale lui Victor Hugo, o să le transmitem ministrilor de finanțe și uh, cancelarului. Acum știm de ce v-am ales în funcția de președinte onorific al jurului nostru, nu? Le mulțumim foarte mult experților. Cred că au fost atinse majoritatea punctelor importante. Probabil acum, în discuția cu colegii, vom intra mai mult în detalii, însă îi rog pe colegi să nu repete tot ceea ce s-a spus, pentru că vom discuta îndelungat acest subiect. Îi dau cuvântul acum doamnei raportor Silvia Costa. Grazie, președinte, e veramente grazie nostri. Mulțumesc, doamna președinte. Și aș vrea să mulțumesc foarte călduros experților noștri. Sunt mai mult decât experți, de fapt, sunt oameni extrem de cultivați, care știu și uh, cunosc foarte bine sectorul. Sunt uh, foarte emoționată de ceea ce am auzit din partea domnului Mihailescu, Mihaileanu, uh, și am înțeles că ne confruntăm cu o provocare, cea mai aceea de a crea noi orizonturi pentru umanitate. Și e vorba de acel nivel spiritual care trebuie atins în afara spiritualității uh, religioase. Sperăm că aceste lucruri se vor reflecta în programul despre care discutăm. Aș vrea să încep cu aspectele pozitive, pentru că invitații noștri sunt optimiști în legătură cu provocările actuale. Pentru moment, asistăm la o situație în care transformările se petrec uh, cu uh, repeziciune în acest domeniu. Fără îndoială, Comisia a făcut un uh, efort substanțial încercând să încorporeze evoluțiile din uh, acest uh, domeniu uh, să facă să um, funcționeze împreună aspectele de media și cele culturale dar mai rămân multe aspecte de clarificat pentru că ne dorim un buget de 1,7% din bugetul european și nu ceva de genul 0,0. Pe urmă, e foarte important să luăm foarte în serios riscul de a nu reuși să finanțăm toate programele pe care am dorit să le sprijinim. Și de aceea avem nevoie de fonduri suplimentare și în zona educației și cercetării, o zonă în care Comisia intenționează să investească mai mult cu sprijinul uh, Parlamentului. Aș vrea să mai vorbesc uh, și despre ceea ce spunea domnul Zimmerman, care evalua structura programului personal vorbind, dispariția cuvântului cultură din titlu este um, de neînțeles dacă dorim să transmitem o anumită idee. S-a mai vorbit și despre structura acestui program și de faptul că obiectivul său nu este doar uh, promovarea diversității culturale și a dialogului cultural, ci o abordare funcțională a culturii. S-a menționat ideea consolidării valorii intrinseci a culturii, faptul că Europa are, dispune de o moștenire culturală și istorică foarte valoroasă. Și uh, încă ceva ce spunea unul dintre invitați, o idee pe care o voi prelua ideea de distribuție globală la nivel local sau o abordare locală la nivel global. De vorba de provocările globalizării și de cele aduse de viteza cu care se dezvoltă acest sector. Contribuția noastră a fost foarte importantă. Cred că acum înțeleg și eu mai bine ce avem de făcut în domeniul digitalizării cinematografelor, armonizării taxei pe valoare adăugată în privința tuturor preocupărilor uh, acestui sector și aș vrea să vă mm, să mai um, vorbesc despre um, intenția Comisiei de a pune la oaltă proiecte din domeniul media și din domeniul producției culturale. Am discutat uh, și cu colegii mei și ideea era că dacă ar trebui să reducem uh, cele două programe, să le uh, reducem în dimensiune, ne-am confruntat cu mai multe riscuri decât beneficii. Asta este ideea pe care o voi încerca să o reflect în calitatea mea de raportor. Și aș vrea să închei cu ceea ce spunea domnul Caruso, și domnul profesor uh, universitar de la Leeds, există un scenariu în care se vorbește despre creșterea vitezei de distribuție uh, spre deosebire da, de modul tradițional uh, în care se distribuiau bunurile culturale. Dacă ne uităm la cifre, Europa va trebui să îmbrățișeze această tendință dar nu trebuie să ne aruncăm cu capul înainte. Iar acest lucru este de asemenea valabil și în ceea ce privește sprijinul pentru creatorii independenți. În uh, acest moment, uh, companiile naționale de televiziune produc foarte, un volum foarte mare de conținut. Credeți că odată cu creșterea rapidă a rețelelor de distribuție, vom uh, ajunge ca companiile naționale să ajungă să aibă un rol auxiliar? Ar fi oare Este oare o bună idee în continuare să sprijinim aceste companii care dețin cote de piață din ce în ce mai mici în Europa sau ar trebui să ne gândim la un sistem de investiții diferit sau să stabilim un nivel de subvenționare limitat pentru uh, producătorii naționali și să alocăm uh, sume de uh, bani celor care operează rețelele de distribuție. Hmm. Mulțumim foarte mult. Îi rog pe colegii care nu sunt raportori să nu vorbească foarte pe larg pentru, că să, pentru ca să putem auzi și răspunsurile experților, însă vă rog să fiți, con, să fiți con, conciși. Domnul uh, Sfer din Slovenia. Uh, da, sem besedo. Mulțumesc, domnule președinte. <laughs> Eh, am primit cuvântul. Ah, eu trebuie să mă grăbesc la aeroport, așa că vreau să vă spun ceva foarte pe scurt, spune domnul Zver. Vorbim despre niște implicații financiare foarte mari și când vorbim despre programul Creative Europe. Cum am putea să ne asigurăm că producătorii mici de bunuri culturale sunt și ei luați în considerare aici. O discriminare pozitivă cred că ar fi foarte bună în acest sens. Comisia ar putea să sprijine acele state membre care au, o, uh, au bunuri culturale foarte diversificate. Ar fi un instrument financiar foarte bun pentru sectorul cultural, pentru că prin intermediul lui și IMM-urile ar putea să aibă un acces foarte bun la cultură. Și mă refer la, acest, la această sumă de un miliard de euro. Această sumă este administrată de Fondul European de Investiții investiții și, e, și ar putea să existe și o garanție atunci când se iau credite pentru implementarea unor asemenea programe. Și din punct de vedere geografic ar trebui să se țină cont de organizarea băncilor care se implică. IMM-urile trebuie să aibă un acces foarte bun prin intermediul unor fonduri de garantare Creditele vor fi acordate de bănci care se află în statele acelea sau sunt apropiate din punct de vedere geografic. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că nu pot să aștept răspunsul la întrebare. Mulțumim, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Cavada din Franța. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În primul rând, uh, mulțumesc uh, Comisiei uh, pentru că a permis împărtășirea punctului de vedere a unor experți și aș vrea să menționez în mod deosebit pe marele realizator care este domnul Radu Mihaileanu. Este bine că ne concentrăm pe uh, dezvoltarea și consolidarea sectoarelor uh, culturii și uh, creației pentru a face față provocărilor erei digitale. Totuși, trebuie să vă spun că sunt decepționat citind acest program și această decepție nu ar rămâne numai un sentiment dacă lucrurile ar rămâne așa. Predomină un spirit de competitivitate a piețelor și susținere dată sectorului, ceea ce este bine, însă nu văd nicio referire la valoarea culturii și a creației ca vectori de dezvoltare culturală uh, europeană, de conștiință politică, într-un moment în care Europa amenințată de populism și susțin ceea ce a spus domnul Mihaileanu. Aceasta este adevărata responsabilitatea instituțiilor europene. Tot restul este un bal mascat cu care nu sunt de acord. În ceea ce vește impactul programului, uh, creștere durabilă și inclusivă, nu s-a pus ă, problema unor modele sau afirmării apartenenței la o societate culturală europeană specifică. În ciuda voinței dumneavoastră de a optimiza resursele în beneficiul proiectelor ă, care sunt susținute, aș dori să vă întreb și să vă cer să dați atenție la câteva elemente pe care le-am constatat. În primul rând, orientarea economică dată programului afectează impactul său cultural, finanțarea proiectelor cu mai mare uh, rentabilitate financiară decât culturală va domina în alegerile care vor fi făcute. Pe de altă parte, dispozițiile așa cum se regăsesc în regulament sunt atât de vagi, uh, atât de vagi încât nu aduc nimănui o garanție și spun nimănui o garanție în legătură cu modul în care va fi pus în aplicare programul. Și din acest punct de vedere vreau să avertizez uh, Comisia în mod solemn să nu lăsăm să treacă uh, o astfel de exprimare vagă. În al treilea rând, regulamentul nu face nicio precizare în legătură cu modul în care va fi gestionat noul instrument financiar uh, pentru uh, Uh, componenta transsectorială și uh, ce criterii culturale sau nu și mă gândesc la valoarea adăugată europeană, potrivit căror criterii vor fi uh, distribuite garanțiile împrumuturilor și cine va avea autoritatea să stabilească pe cei care sunt eligibili. Punctul următor etanșeitatea celor două sectoare, media și cultură, nu este asigurată în felul în care se prezintă textul acum și nu cred că trebuie să permitem acest element vag și abuz de putere. Nu am timpul să exprim toate preocupările și toate detaliile, o să o fac însă într-un fel sau altul și sunt la dispozi dispoziția tuturor celor care sunt preocupați de acest lucru să purtăm o astfel de discuție. Pentru a încheia, în ceea ce privește alocările bugetare, Comisia uh, uh, pretinde că uh, este o uh, creștere substanțială și nu cred deloc acest lucru. Comisia ar trebui să clarifice uh, proiectul de politică culturală pe care îl urmărește, pentru că citind textul nu am reușit, chiar cu sutele de experți cu care m-am înconjurat, să îmi dau seama de ce se spune aici. Doamnă președinte, Uh, îmi dau seama uh, că programul este victima unor greutăți. În primul rând însă sunt uh, destul de surprins și vreau să-i transmiteți doamnei comisar cu toată stima pe care o purtăm, că ne pare rău că nu este aici. Nu am venit să discutăm cu persoane de al doilea rang, oricât de respectabil sunt. Comisara trebuie să fie aici într-un moment dificil pentru acest program ca să afle că poate să uh, conteze pe sprijinul nostru și noi pe claritatea domniei sale. Mă tem de o reducere deghizată prin uh, uh, confundarea celor două sectoare, cultură și media. Și asta nu poate să treacă. Eu nu mă las înșelat. Știu de ce lucrurile stau așa. Pentru că există o luptă de putere în uh, interiorul comisiei, între doi poli. Și cer solemn comisarei să pună capăt sau să schimbe titularii dacă nu, vom aminti președinției Comisiei să pună ordine într-o gestiune uh, politică a fondurilor uh, uh, publice care aparțin celor 27 state membre și nu puterii. Și al treilea punct. Esențialul lecturii scapă autorității legiuitoare, pentru că tot ceea ce va angaja fondurile de garanție, distribuirea, tot ce va angaja acțiunea nu se regăsește în textul legislativ. Cu alte cuvinte, toată lumea poate să facă pe ascuns tot ceea ce uh, vrea în spatele unui ecran de fum. Lucrurile sunt prea grave pentru a le putea accepta. Vă mulțumesc! Merci, monsieur Cavada. Mulțumesc, domnule Cavada. Ați fost foarte dur. Nu, am fost realist nu sunt probleme din partea mea, mă cunoașteți bine. Sunt de partea dumneavoastră atunci când vorbim despre faptul că nu știm câți bani dintr-o sursă pe care o cunoaștem sunt prevăzuți și de aceea vrem să știm care este bugetarea. Vrem să știm cât și pentru ce. Dar în momentul de față nu avem cifre. Nicht eingeladen, weil wir heute... Nu am invitat-o pe doamna Vasiliu azi alături de noi, doamna comisar, pentru că astăzi avem niște experți, iar uh, reprezentanții comisiei care au venit azi aici sunt cei care au elaborat acest program. Sunt convinsă că nu doamna Vasiliu a elaborat programul pentru că nu era, la, nu era îndatorirea dumneai să facă acest lucru. Acest program continuă până în uh, iarnă și cred că vom avea ocazia să discutăm despre el și cu doamna comisar, însă astăzi vom vorbi cu oamenii care s-au ocupat de redactarea programului. Vă mulțumim, domnule Cavadas. Acum are cuvântul doamna Triple. Mulțumesc, Doris. Comisia a spus că noul program Creative Europe își dorește să facă următorul fapt, să ducă mai departe și partea culturală în uh, cadrul strategiei Europa 2020 în ceea ce privește concurența, competitivitatea Uniunii Europene în domeniul cultural care ar trebui să fie crescut, crescută. Această propunere a dus la critici foarte multe și eu nu cred că aceste critici vin doar din ignoranță și din probleme în sector, ci pentru că foarte multe detalii nu sunt bine formulate și nu sunt clare. Încă o dată le mulțumesc experților noștri. Au spus că nu sunt de acord cu aceste combinații care se fac. Toată lumea a spus că e foarte important să existe anumite condiționări în ceea ce privește piața culturală și că trebuie să existe o politică care să meargă în sensul culturii europene. Doar dacă lucrurile vor sta așa, am putea să fim de acord cu programul, însă în forma cu care, în care acum nu suntem de acord. Nu zic că nu trebuie să ținem cont de componenta economică și aceasta componentă trebuie să devină mai puternică, însă nu trebuie să acapareze cu totul programele culturale. Și acesta ar trebui să fie mesajul nostru atunci când vorbim despre următorul program cultural al UE în cadrul noului uh, program financiar multianual. Apoi, în uh, documentele UNESCO cu privire la cultură, aici totdeauna cultura joacă un rol foarte important. Acest lucru trebuie să fie posibil și pe viitor. Sunt importante întâlnirile, dialogul intercultural, reuniunile. Trebuie să îi convingem pe oameni să fie ei înșiși activi din punct de vedere cultural. Trebuie să fie creat un public. Pentru mine e un lucru foarte important. Pentru că, da, e important angajamentul nostru, sunt importanți tot factorii, dar această audiență e foarte importantă. În acest program cultural, cultural trebuie să ținem cont și de acest element. Aș pune o întrebare. Dacă cădem de acord asupra condiționalității, de a asigura și acea parte culturală care nu e cea de pe piață și că trebuie să fie sprijinite toate genurile de probleme culturale. Doamna Vasiliu spune că va avea loc o ofensivă, e nevoie de mai mulți bani, cu toții sprijinim aceste lucruri și ar fi foarte bine dacă am reușit să le ducem la îndeplinire. Însă în Consiliu, opt țări uh, plătitoare doresc să scadă cu 10% finanțele pentru acest domeniu. Și aceasta e întrebarea mea pentru reprezentanții Comisiei astăzi. Este amenințat și bugetul pentru cultură, care oricum nu arată așa cum ne-am dorit noi sau doamna Vasilu. Încă nu avem informații destul de clare, nu știm dacă se va ajunge în acest punct. Vorbim despre o posibilă reducere și pentru programul cultură. Însă ce înseamnă exact această reducere? Ce fel de efecte va avea? Ce se va întâmpla? Ce ne puteți garanta dacă se ajunge la o asemenea reducere și cum putem să ne asigurăm că programul cultură nu va fi afectat de reducere? Pentru că avem nevoie de un răspuns politic la propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte. Cu toții ne gândim la același lucru. Acum are cuvântul Marco Scuria. Președinte, intanto, <clears throat> oggi... Mulțumesc, doamna președinte. O să plec acasă fericit astăzi, pentru că am auzit din partea celor patru experți părerile lor și m-am îmbogățit cultural pe această temă, aș putea să spun. Am auzit niște contribuții semnificative astăzi care ne vor ajuta să medităm în continuare asupra acestor probleme. Am uh, o întrebare, chiar dacă unii dintre colegi au atins această problemă. Cred că programul uh, cultural, atunci când este vorba mai ales de media, trebuie să acorde o atenție mare modului în care organizațiile non-profit pot să fie implicate. Auzim că nu vrem să vizăm numai succesul comercial, care să exclu excludă și alte părți. Așa încât aș dori sfatul experților. Cum putem să ne îndreptăm în această direcție? Aș dori de asemenea să știu care este riscul din programul Comisiei ca acest sector să nu fie protejat așa cum trebuie. Mulțumesc. O ultimă intervenție. Da, mulțumesc, spune doamna Camervert. Sunt de acord cu cele spuse de colegii mei și cu întrebările care au fost puse astăzi în sală. Mai am și eu o întrebare concretă pentru experți și anume are legătură cu agențiile naționale, pentru că există critică și la adresa acestora uh, atunci când vorbim despre aceste puncte de contact culturale care ar trebui să fie reunite într-o, într-o singură agenție. Sunt niște domenii foarte diferite care trebuie să fie gestionate de aceeași persoană. Ar trebui să ducă la sinergii. Eu nu îmi pot închipui așa ceva, pentru că un uh, program mic cultural trebuie să fie altfel gestionat față de un mare program media așa că aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră. E o idee bună să existe această contopire? Și dacă ea trebuie să se facă, atunci ce fel de condiții ar trebui să stabilim noi, astfel încât lucrurile să funcționeze pe partea celor care au nevoie de uh, acces la aceste proiecte. Pentru că mie mi-e foarte frică că acele programe culturale mici vor rămâne vor rămâne în afară. Bine, mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Trebuie să ascultăm acum și celelalte două instituții, iar apoi vor avea cuvântul din nou experții. E mai bine așa, nu sunteți de acord? Bine, atunci are cuvântul domnul Christensen din partea președinției daneze. Og jeg vil tale dansk, når jeg nu har mulighed for det. Mulțumesc, voi vorbi în daneză acum că am această posibilitate aici. Le mulțumesc experților pentru aceste informații foarte interesante. Aș dori să mă exprim cu privire la întrebările și îngrijorările care au fost discutate deja și la dezbaterea din Consiliu. Nu am pregătit exact pe domeniul pe care ne-au vorbit astăzi experții. Am auzit și întrebările puse de europarlamentari după aceste informații, însă voi încerca să intervin și mai târziu. So, Mr. from the commission. Și acum are cuvântul domnul Suha de la Comisie. Uh, uh. Doamna președinte, vreau să vă întreb și eu dacă îmi permiteți să am o reacție la final sau doriți să reacționez acum, să pun întrebări legate de prezentări? Acum aveți posibilitatea de a răspunde la întrebările experților și ale colegilor. Și de am m-am gândit să vă dau cuvântul prima dată dumneavoastră, ca apoi și experții să poată reveni. Cu dumneavoastră ne vom mai întâlni și în următoarele luni. Experții sunt numai astăzi aici, așa că ne aveți acum posibilitatea de a ne vorbi. Ok, thank you. Da, mulțumesc. În primul rând, aș uh, încerca să apăr uh, poziția comisarului Vasiliu. Ea a vrut să vină, dar nu a putut din cauza programului uh, său. A prezentat acest program în fața comisiei dumneavoastră în noiembrie 2011 și cred că pot vorbi în numele ei atunci când uh, spun că este uh, disponibilă la invitația membrilor Parlamentului să vină să vorbească în fața dumneavoastră. E un aspect uh, important de clarificat. Apoi, Europa Creativă. Acest program nu e destinat industriilor uh, creative din Europa și cred că este o concepție greșită pentru că nu e vorba de un program pentru industrii creatoare, ci e vorba de încurajarea creativității. Și vorbim în acest caz uh, exact despre ceea ce uh, spuneau experții noștri. E vorba despre îmbogățirea, uh, despre desăvârșirea ființei umane. Și toată lumea trebuie să înțeleagă, și Parlamentul, și Consiliul, importanța talentului și creativității în Europa. Comisia crede cu tărie că creativitatea care se leagă intrinsec de cultură, de educație și învățământ, de cercetare prin intermediul programului Orizont 2020, ne poate ajuta să depășim chiar și această criză. Sunt foarte mândru să propun și, și să apăr în fața noastră programul uh, Europa Creativă și creșterea bugetului pentru uh, cultură. Trebuie să înțelegeți ce se ascunde în, în spatele acestor cuvinte. Încurajarea alt, artelor și culturii. Și ne dorim să avem o creștere inteligentă, să avem consumatori inteligenți și deschiși la provocările artei și culturii. Acest program răspunde nevoilor care au fost descrise de către uh, strategia Europa 2020. Acesta este uh, scopul nostru. Nu este un program economic, dar n-ar trebui să fim uh, Uh, timizi uh, și să eliminăm aceste uh, aspecte economice. Radu a vorbit despre asta. Cultura, sigur că este un element important care poate asigura durabilitatea, dezvoltarea și dezvoltarea, dezvoltarea societății noastre avem nevoie de un punct de intrare, mm, pentru că altfel ne pierdem în nenumărate uh, programe și uh, proiecte. Tablete, telefoane inteligente și alte dispozitive mobile, sigur că sunt foarte importante, dar haideți să ne gândim și la muzică, la pictură, la mo- toată moștenirea culturală, la literatură, toate aceste elemente trebuie aduse la oaltă, pentru că se confruntă cu aceleași provocări. În prezentarea pe care am auzit-o, uh, s-a spus că digitalizarea reprezintă o provocare importantă în domeniul cultural și un alt element cu care ne confruntăm și care uh, figurează deja în uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este dialogul cultural. Obiectivul acestui program este promovarea diversității. Cum putem spune că acest program promovează aspectele economice când, uh, de fapt, uh, programul are două aspecte perfect echilibrate? Și cred că trebuie să înțelegem corect programul Europa Creativă ca fiind o, un, o declarație politică a uh, Comisiei. Domnul Zimmerman Trebuie să înțelegeți că acest program definește foarte clar politica culturală a Uniunii Europene. Din 2007 s-a stabilit agenda pentru cultură și aceasta a fost urmată de um, divers, înființarea diverselor platforme culturale la nivelul statelor membre și din 2007 încoace tot ce s-a întâmplat a condus către acest nou instrument politic. Trebuie să înțelegem că acest program este un, doar unul dintre instrumentele de care dispunem în domeniul cultural. Așa cum mai mulți experți au spus, deja avem probleme cu tehnologia informației din punct de vedere al drepturilor de autor. Avem acorduri internaționale, avem relații externe, avem programe de dezvoltare, programe educaționale, toate acestea trebuie să respecte principiul subsidiarității, dar și principiul complementarității. Nu putem propune un program care să se ocupe doar de cultură și educație. Nu putem propune un program care să se dedice doar uh, cetățeniei. Avem deja programe în aceste domenii. Uh, și răspunderea Comisiei este de a propune instrumente care să fie complementare cu ceea ce avem deja. Înțeleg punctul de vedere al domnului Zimmerman. Cultura și educația trebuie să reprezinte o uh, prioritate, dar avem deja programe în aceste domenii. Avem programe uh, precum cel care se referă la învățarea pe toată durata vieții și vom mai um, vedea inițiative în domeniul învățământului și educației, dar trebuie să ne gândim cum integrăm partea de educație și cum uh, reușim să facem ca uh, publicul european să înțeleagă mai bine toată această uh, diversitate culturală profit, non-profit, eu nu. Eu cred că trebuie să fim uh, serioși și să ne uh, bazăm argumentele pe cifre și pe fapte. În prezent, programele europene sprijină 55% dintre organizațiile culturale din uh, Europa. nu există o, o schimbare fundamentală în această abordare de la uh, programele existente la cele viitoare. Ne dorim un sprijin cât mai larg, dar nivelul mediu al uh, subvențiilor noastre este de câteva zeci de mii de euro. Deci suntem conștienți de faptul că Europa este compusă din organizații mici și foarte mici iar asta este valabil și uh, în cazul instrumentelor financiare. Dacă vă uitați la aceste instrumente financiare, veți vedea că ele sunt destinate întreprinderilor mici și mijlocii. Toate astea sunt elemente foarte importante pentru a înțelege fenomenul. Am să vă dau un exemplu de ce avem nevoie de, o, de un instrument flexibil. În 2008, vă amintiți cât a fost de greu și ce dificultăți au avut uh, organizațiile culturale din Europa, în țările bastice, în, uh, baltice, în uh, Europa Centrală și de Est. Au dispărut pur și simplu organizații culturale pentru că li s-au tăiat bugetele. Am organizat o întâlnire, agențiile executive, Uh, colegii mei de la comisie și să vedem ce putem face, care a fost rezultatul. Sigur, puteți spune că abordarea comisiei a fost una birocratică și n-am putut să facem nimic pentru că cadrul legislativ nu era suficient de flexibil pentru a sprijini acele organizații cu uh, acțiuni concrete, țintite. Acum câțiva ani nu exista Facebook, YouTube, uh, toată uh, toate rețelele sociale. Deci acum noi ne gândim la 2020. Dacă acest program se dorește a uh, rămâne viabil pentru următoarea perioadă, trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. De deci avem nevoie să lucrăm împreună în spiritul dezvoltării politicilor pe care le avem și pe care trebuie să le înțelegem ca atare pentru a administra acest buget care este aproape nesemnificativ față de bugetul comunitar. E vorba de un fel de acupunctură. Noi trebuie să înfigem acele acolo unde este nevoie pentru a uh, încuraja uh, cultura europeană și a asigura un viitor acestui domeniu în Europa. Mulțumesc! Nu sunt foarte sigură dacă am primit răspunsurile la întrebări. Însă eu nu am pus nicio întrebare, așa că închid subiectul, vom mai discuta oricum foarte mult. Acum să trecem din nou la experți și începem invers. Domnule Zimmerman, aveți cuvântul. Doamnă președinte, mi s-au pus anumite întrebări, s-au făcut anumite observații către mine. Voi încerca să aleg câte ceva din cele auzite, ce mi se pare mie mai important. Toți experții de aici și-au spus, um, au spus care sunt îngrijorările lor în cazul în care aceste două programe vor fi contopite și anume că ambele programe vor avea de suferit, nu doar unul dintre ele, ci ambele ar putea să aibă de suferit. Doamnă Pac, știi dumneavoastră, ați cerut să, ați cerut de fapt un minim, un minim care ar trebui să fie inclus în acest program și anume mă refer la buget, adică măcar un minim care să fie asigurat dacă nu reușim să menținem această separare a programelor. Noi suntem pentru mai multe mijloace financiare pentru aceste programe. Acest lucru este foarte evident. Însă sunt puțin îngrijorat în ceea ce privește acest instrument financiar, pentru că nu este foarte clar care e acesta pentru programele în cauză. s-ar putea ajunge la anumite greutăți dacă există mai puține mijloace financiare la dispoziție față de ceea ce ne dorim. Și dacă acest instrument de finanțare va fi pus în aplicare, atunci vorbim de un nou element în program atunci când nu știm exact cum stă situația cu mijloacele financiare. Și fac o comparație acum față de fostele programe și cum erau, aceste finan- cum erau acestea finanțate. De aceea cred că se pornește de la o condiție destul de neclară. Așa că e nevoie de claritate în ceea ce privește acest element. Am fost întrebat în legătură cu diferitele structuri de consiliere, aceste puncte de contact cultural. Ei bine, ele sunt mai mult decât o structură de consiliere și anume cum pot să fac o cerere pentru a primi fonduri europene pentru cultură. Eu cred că aceste, organiza- aceste puncte s-au uh, descurcat foarte bine în ultimii ani pentru că au primit multe întrebări în ultimii ani. Cum arată totul în legătură cu Europa? Cum pot eu să beneficiez? Dacă nu ar fi avut astfel de parteneri, niște parteneri activi care s-au implicat foarte bine în ceea ce privește înțelegerea muncii la nivel european. Se trece foarte mult de un birou clasic de consiliere. Munca era făcută în limba celor care au venit și s-au adresat acestor puncte culturale. Vorbim de artiști care nu sunt, cărora nu le e foarte clar cum arată situația pe piață care e rezultatul care ar trebui să reasă dacă aceste două programe, cel pentru cultură și pentru media, vor fi contopite? Ne putem imagina că totul va rămâne așa cum e și acum și totul e bine. Însă, totuși, trebuie să ne gândim și la varianta că lucrurile nu vor sta bine. Să ne gândim la o situație nefavorabilă. Și exact aceasta e critica pe care am auzit-o din partea multor europarlamentari astăzi. Dacă ar fi foarte clar în proiect, în proiectul de program, ce se va întâmpla, atunci probabil ne-am putea relaxa cu toții. Însă lucrurile nu sunt descrise îndeajuns de bine în proiectul de program. S-au mai atins și alte puncte care aveau de-a face cu acești termeni diferiți care trebuie tratați în mod diferit. Uh, Industria creativă e altceva față de dezvoltarea culturală. Industriile creatoare sunt un element economic, deci intervine aici și, varianta, și variabila de profit. Însă nu înseamnă că orice fel de industrie creatoare duc la profit, însă există această idee și există această parte. Da, e un aspect pozitiv. Uh, și noi, mai ales când vorbim despre industriile creatoare, credem că trebuie acestea să se, ca acestea să se dezvolte. Însă trebuie să se facă o distinție între acea parte a culturii care nu e orientată pe profit există domenii care trebuie să fie sprijinite, dar care nu sunt orientate spre profit și trebuie sprijinite tocmai de aceea, pentru că nu au această variantă economică, nu sunt orientate spre un câștig economic. Și acest program merge mână în mână cu, uh, cu Europa 2020 și exact aici am eu anumite temeri, pentru că se dorește să se accentueze, să se accentueze partea economică și să lase la o parte partea culturală. Apoi, educația culturală e un subiect care a fost atins. Ceea ce există acum pentru învățarea pe întreaga durată a vieții nu conține nicio referință spre cultură. Tocmai de aceea e important ca în programul cultură să se țină cont și de educația culturală, să-și găsească un loc propriu aici am intrat acum într-o discuție, o discuție foarte timpurie, înainte de implementarea programului, așa că totul poate fi încă direcționat. Ne aflăm într-un punct în care multe lucruri pot să fie clarificate. De aceea mi se pare foarte important, mai ales că vorbim despre niște bugete reduse, e cu atât mai important să fie foarte clar pentru ce sunt aceste programe. Dacă aceste programe vor avea în spatele lor o idee clară, o direcție clară, dacă uh, Uh, domeniul cultural și domeniul media vor fi ajutate așa cum trebuie, atunci și societatea civilă și statele membre vor putea să apeleze la propriile guverne. Și adevărat și pentru Germania, să ne putem adresa guvernelor noastre, să spunem, e un program bun care nu trebuie afectat și e nevoie de mijloace financiare pentru el. Mulțumim, spune doamna președinte, și acum îi dăm cuvântul domnului Mihailianu. Comment vous vous appelez Milayan Milayan, ok. D'accord, allez-y. Euh, alors, moi j'aimerais rebondir effectivement juste sur deux aspects. Aș vrea să mă refer la două aspecte. S-a spus de multe ori, dar niciodată îndeajuns, că, și constat și eu astăzi aici, că suntem o mare familie. Uh, și mă bucur că uh, constat că vorbim aproape aceeași limbă. Am să spun și eu același lucru ca și colegul meu. Nu trebuie să ne gândim la fluxurile bugetare neapărat. Pe de o parte pentru că noi, actorii, scenariștii, regizorii, distribuitorii și toți, uh, toate părțile interesate am avem sarcina de a crea această dinamică culturală pentru că ne cunoaștem interlocutorii. Trebuie să nu uităm că e vorba întotdeauna de relații umane, chiar dacă uh, e vorba de relații între instituții sau între țări cu identități foarte diferite. Trebuie să ne cunoaștem unii pe alții și să vorbim aceeași limbă, același limbaj fiecare dintre noi vine din alt uh, domeniu. Unii nu înțeleg cererea, alții nu înțeleg uh, restricțiile bugetare. Dacă uh, pierdem timpul încercând să definim toate aceste concepte și să ne punem de acord, vom omorâ dinamica culturală. S-a mai pus o întrebare aici. Cum să nu depindem de piață? E o chestiune care datează din negura vremurilor. Ce este o artă comercială? Ce este arta pură de dragul artei? În Franța am reușit, din fericire, să găsim un echilibru, așa cum se întâmplă de obicei în viață și în istorie, și anume că cei care se ocupă de cultură sunt atât uh, uh, producătorii privați, cât și uh, publicul larg. Pentru un bilet de cinema pe care îl cumpără cineva, 18% se uh, varsă la bugetul cultural. Fie că e vorba de un film american, fie că e vorba de uh, o creație europeană. Deci, iată, un produs care nici măcar nu este european, un film american, poate contribui la um, crearea acestei diversități culturale europene în acest fel. Și acest lucru e foarte bun. Pe urmă, s-a vorbit despre dialogul foarte interesat și echilibrat între privat și public. Filmele sunt adesea finanțate de ambii actori existenți în piață și asta creează diversitate. Și încă o idee foarte interesantă lansată aici, suntem într-adevăr într-o uh, suntem în plină revoluție digitală și uh, foarte mulți actori vor să participe, să profite de această piață care este Europa, dar fără să contribuie. Vor să uh, Uh, capteze atenția europenilor, să facă publicitate, dar trebuie și ei să înțeleagă că avem reguli. Suntem încântați să primim uh, toate aceste motoare de cercetare, de cercetare servere, dar trebuie ca și ei să înțeleagă că dacă vor să ia ceva, trebuie să și dea ceva. Deci, iată, o uh, cale de acțiune urgentă, trebuie să ne gândim la un tip de cotă putem să le spunem, piața vă este deschisă, vă susținem, dar aveți datoria de a întreține și de a contribui la creșterea culturii europene în aceeași măsură. Este, cred, o acțiune urgentă, pentru că altfel riscăm să ajungem într-o situație dramatică, pentru că există deja televiziuni uh, online care uh, nu contribuie, precum canalele uh, uh, tradiționale, care uh, contribuie, nu așa? Sunt actorii europeni pe care îi cunoaștem și care își aduc contribuția, sunt actori neeuropeni care profită de piața europeană fără să contribuie. Pentru că dacă cineva vrea să intre pe această piață, atunci trebuie să și plătească. Mulțumim. Acum domnul profesor David Hesmodaug. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Sunt uh, contribuții foarte interesante la discuția grupului nostru. Am să încerc și eu să răspund de un pic mai direct uh, întrebărilor mm, Ce scuze, dar uh, vă rog să-l lăsați pe domnul Dag să, vorbe, să vorbească. Un uh, aspect foarte important este legitimizarea continuării finanțării pentru cultură o cotă de 10%, cu greu poate fi crescută în aceste vremuri dificile și poziția mea este că e de înțeles că oamenii vor recurge la um, resortul de natură economică în această perioadă. Ați vorbit și noastră despre asta și um, vorbim despre reducerea costurilor și despre reduceri care vor fi aplicate acestui sector în, din rațiuni economice. Trebuie să găsim justificări pentru a continua subvenționarea și asta poate implica utilizarea argumentelor economiștilor chiar împotriva principiilor uh, de piață. Asta am vrut să vă explic pe scurt. Există anumite trăsături um, recurente ale producției culturale care nu funcționează pentru oameni, ci pentru o piață economică și aceasta este o problemă care trebuie rezolvată. Mai departe, domnul Scuria spunea vorbea despre modul în care protejăm sectorul cultural, cum protejăm grupurile mici și creatorii uh, mărunți. Cred că, sigur, aspectul uh, acesta este foarte important. Acele birouri, agenții naționale care au funcționat uh, uh, o perioadă din 2007 încoace și care ar trebui să fuzioneze cumva. Nu sunt împotriva acestei idei, uh, dar ce am vrut eu să spun în prezentarea mea a fost că este nevoie să recunoaștem diversele mentalități, diversele experiențe care vor trebui combinate. Pentru persoanele care lucrează în aceste agenții va fi foarte dificil să combine experiența din sectorul cultural non-profit cu experiența media care ține de uh, o filozofie a profitului. Va trebui să vedem cum putem combina aceste uh, experiențe diferite pe care le au uh, cei care lucrează în cadrul acestor agenții. Doamna Cameravert, uh, sper că este satisfăcută de răspunsul la întrebarea sa. În ceea ce privește cele spuse de reprezentantul Comisiei, dânsul spunea că nu este un program destinat industriei creative, ci creativității în sine. Înțeleg argumentele sale. Foarte multe aspecte din acest program nu se referă la industria creativă. Dar ce încercam eu să vă spun în prezentarea mea era că retorica inimilor deschise și a minților deschise a fost utilizată de 20 de ani încoace de către foarte multe politici naționale în domeniul cultural. Iar a, acest lucru ar trebui poate să ne preocupe, pentru că în anumite țări, poate și în Marea Britanie, s-a uh, întâmplat un anumit uh, fenomen. Argumentele privind creativitatea și valoarea economică a creativității a au fost folosite pentru a obține mai multe fonduri. Mulți oameni implicați în sectorul cultural non-profit au fost practic asediați de uh, un anumit tip de cereri și imperative astfel încât ei au ajuns să se întrebe cu ce contribuie de fapt la uh, societate și la uh, dezvoltarea uh, la, la așa, desăvârșirea ființei umane. Cred că ați utilizat cifra de 55% uh, ca procent din finanțare care merge către organizațiile uh, mici și mijlocii. Asta este uh, lăudabil, dar problema este dacă va fi în continuare tot așa. Dacă există suficiente garanții măsuri de protecție care să ne asigure că aceste mici organizații au acces la finanțare, pentru că, din câte știu eu, întreprinderile comerciale vor avea acces la și cele din media și cele culturale vor avea acces la fonduri, dar organizațiile non-profit s-ar putea să aibă acces limitat la aceste bugete. Există o problemă în acest sens și vreau să spun ceva. Da, se pare că acest program este destinat întreprinderilor mici și mijlocii, dar să nu uităm că întreprinderile de dimensiuni medii din uh, domeniul creativ pot fi destul de puternice pentru că există legături informale de producție și distribuție legături cu întreprinderi mari corporatiste și acestea sunt foarte experimentate, versate în uh, bătălia uh, și lobby-ul care uh, se desfășoară în ultimii ani în ceea ce privește drepturile de autor. Acestea vor dori să capteze din sectorul IMM-urilor cât mai mult din această finanțare. Mulțumesc! Vielen Dank. Jetzt zum Schluss Herr Kollege Caruso. Mulțumesc. Și acum domnul Caruso. Grazie, signora Vorrei rispondere rapidamente a... Mulțumesc, doamna Pac. Aș vrea să reacționez, să răspund uh, doamnei Costa în legătură cu modul în care Uh, persoanele uh, plătesc uh, pentru platformele video la cerere, VOD. Se încearcă să se evite plata unor sume suplimentare. Distribuția vine din Luxemburg pentru ca să se evite legislația franceză care îi obligă să plătească un procentaj din încasări industriei independente. Nu vreau să repet ceea ce au spus deja colegii mei. Cred că ceea ce reiese clar, atât din cele pe care le-am auzit din partea experților în materie, de la, din partea lui Radu, de pildă, și din cele spuse de domnul Cavada, este că Există, într-adevăr, dorința ca dacă vrem ca toate aceste programe să intre sub umbrele, sub umbrele să fie independente și autonome, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere administrativ. Desigur, pot să existe o serie de sinergii, ele sunt utile și sunt de ajutor, uh, Uh, dacă ne gândim uh, la cross-media, nu e vorba numai de audiovizual, ci pot să fie uh, și offline, cum am văzut în cadrul unor proiecte pilot în Suedia. Un product audio, audiovizual a fost uh, uh, reprezentat uh, într-o sală de teatru deci astfel de sinergii sunt uh, binevenite, însă trebuie să ne asigurăm că există o claritate mai mare și o bună definire a programului. Mulțumesc! Le mulțumim experților! Considerăm că ne-ați sprijinit foarte mult pe parcursul eforturilor uh, noastre. Am put, putem pleca cu multe lucruri astăzi de aici și cu lucruri filozofice și vedeți, cu toții gândim la fel și noi gândim ca dumneavoastră. Suntem mai buni decât renumele pe care le avem, Acea, așa asta situația întotdeauna, de fapt. Aș dori să fac un scurt rezumat acum. Și vreau să-i spun și reprezentatului comisiei că am auzit niște cuvinte foarte frumoase, însă lipsite de substanță. Nu au răspuns temerilor noastre. Ați spus exact ceea de ce ne e frică. Ne îndreptăm spre orizont 2020. Nu, noi aici nu vorbim despre orizont 2020. Noi vorbim aici despre un program cultural un program cultural, cu siguranță are și consecințe în alte domenii. Acest lucru este clar, nimeni nu-l pune sub semnul îndoielii. Însă aici nu vorbim despre orizont 2020 și eu nu cred că doamna comisar, care este un mare om de cultură, e de acord ca totul să intre sub umbrela orizont 2020. Nu. Pentru noi lucrurile sunt mult prea diluate. O parte din experți sau toți experții au vorbit despre faptul că cultura e o parte a culturii politice și că e, sunt importante aici și rețelele. E important să poată fi făcute și proiecte uh, independente. S-a vorbit foarte mult despre partea economică și IMM-urile sunt o parte din economie. Sunt pentru susținerea lor, însă eu nu sunt pentru și o părere personală, nu sunt pentru faptul ca în documentul dumneavoastră să apară uh, faptul că jocurile pe calculator trebuie să fie sprijinite. Nu, aici vorbim despre o piață care se poate gestiona singură și care înflorește de la sine. Însă e o mică observație, însă m-am enervat când am auzit în prezentare acest aspect. Nu cred că ceea ce am auzit de la dumneavoastră a fost exact și nici experții nu au reușit să afle mai multe informații decât ceea ce știau deja. Nu vrem să fim liniștiți prin niște cuvinte frumoase, noi avem nevoie de exactitate. De ce spun asta din nou? Pentru că avem nevoie de un buget. Avem nevoie de o discuție exactă în ceea ce privește finanțarea. Aceste fonduri de garanție, acest fond de garanție de care avem nevoie pentru folosirea instrumentului financiar, care cred că într-un fel ar putea să funcționeze, ei bine, acest fond de garantare este o parte din bugetul nostru mic. Deci de la început se ia deja o parte din buget pe care probabil am fi dorit să o folosim altundeva. Însă ce se întâmplă dacă acest fond nu este folosit? Ce se întâmplă cu fondul de garanție? Se reîntoarce la țările plătitoare sau ce se întâmplă? Și nu avem această întrebare doar în domeniul culturii. Și în cadrul educației ne-am pus exact aceleași întrebări. Acest instrument de finanțare, acest instrument pentru împrumut, da, trebuie să fie salutat în principiu, însă nu știu cum va funcționa. Încă mai trebuie să discutăm foarte mult. Apoi, s-a mai pus o întrebare legată de punctele de cultură și punctele pentru media și dacă acestea trebuie să fie contopite. Există argumente pro și contra, însă cred că e nevoie și în acest caz să discutăm în continuare, pentru că vorbim despre doi parteneri de dialog total diferiți așa că nu aș dori ca în acest punct să ne îndreptățim pe unii pentru că există această contopire. În plus, aceste puncte trebuie să fie restructurate. Dacă vor avea un efect de sinergie, dacă vor avea o sinergie financiară, ei bine, eu pun la îndoială aceste două aspecte. Sunt de acord cu multe dintre punctele exprima, exprimate aici. Înțeleg cât de importante sunt aceste puncte culturale, înțeleg care e Înțeleg că toată lumea e interesată de ele, însă discuția nu se încheie aici cu privire la ele. Apoi am mai discutat și următorul aspect. Pe o piață europeană, cineva dorește să economisească bani în banii pentru cultură, de exemplu Irlanda, Luxemburgul. Așa ceva nu se mai poate permite. Piața europeană în domeniul cultural trebuie să fie o piață armonioasă. Știm că politica impozitelor nu este armonizată, însă noi trebuie să facem o cerere, o cere guvernelor, să vorbim și cu Irlanda, guvernul irlandez și cel din Luxemburg și să le spunem că în interesul culturii nu trebuie să continue cu aceste practici. Trebuie să credem în oameni, în politică și poate vom reuși să facem un pas înainte. Însă totul trebuie să fie exprimat. Ce am aflat azi? Toți experții și experții din uh, domeniul media sunt interesați ca Sunt interesați ca toți cei implicați în domeniul cultural să fie luați în considerare în continuare, chiar și cei mici, și și ei să primească o bucată din tort. În ceea ce privește volumele, nu știm ce se va întâmpla, însă Comisia a spus că va exista această creștere de 37% a finanțelor. Dacă vom ști la final un total cât vom primi în total, atunci noi Parlament, noi, Parlamentul, Comisia și Consiliul vom putea discuta, vom spune că da, avem mai mult cu 30, 37% decât am avut înainte, dar până acum am avut foarte puțin. Și noi nu facem rău nimănui. Nimeni, nimeni n-ar avea de suferit, nici Comisia pentru Agricultură, nici alte domenii, dacă am luat noi mai mult, noi care ne ocupăm exact de sufletul Europei. Așa că vă mulțumesc, vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi astăzi și sperăm să ținem legătura astfel încât să ne asigurăm că vom avea un program bun împreună cu Comisia, împreună cu președinția daneză, dar și cu cea cipriotă. Cu siguranță vom continua discuțiile și în anul următor. Însă trebuie să discutăm încă o dată și problemele financiare. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc experților și haideți să îi aplaudăm. Trecem la punctul 11 și anume la adoptarea hotărârilor luate ieri la reuniunea coordonatorilor. Cred că nimeni nu are nimic împotrivă. La 15 punctul diverse, nu vrea nimeni nimic. La 16 ne întâlnim la 29 mai dimineața și după amiază. Deci nu două jumătăți în zile diferite, ci în aceeași zi. Mulțumesc, reuniunea a luat sfârșit. Yeah. Give me, ma'am, alles, ja.